Așadar, avem explicațiile de vot și începem cu explicațiile la raportul Weizsäcker. Un minut. Doamna von Storch. Um- Domnule președinte, mulțumesc. E vorba de monedele virtuale, cum ar fi bitcoinul. Tehnologia în spatele acestei monede poate avea efecte pozitive pentru că um, se pot face economii de miliarde de euro. Și din punct de vedere tehnologic este un salt uriaș mai ales că se creează niște rețele de tranzacție uriașe, descentralizate, dar uh, devine imposibil un lucru. Cu, nu există o supraveghere, o reglementare și o impozitare centralizată și asta este problema, pentru că e nevoie și de acest element central. Fără uh, a face asta, suntem pierduți și uh, mi se pare că această stare de deznădejde rezultă din întregul raport. Avem nevoie de măsuri de siguranță pe viitor pentru aceste monede virtuale și, iar, mi se, și mie mi se pare că de data aceasta birocrații ar trebui să stea deoparte și să lase pe acelea să rezolve subiect, uh, problema. Eu am votat împotrivă. Mulțumesc, are contul domnul Mamikins. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De când a apărut uh, moneda Bitcoin, precum și alte monede virtuale cu ani în urmă, tehnologia a avansat și a început să aibă un impact semnificativ asupra piețelor financiare și asupra altor piețe Așadar, a venit momentul să evaluăm contribuția acestor monede și principiile de bază ale reglementării acestora. Monedele virtuale au potențialul de a reduce costurile de tranzacționare, în special în cazul transferurilor transfrontaliere și pot să fie utilizate și pentru a îmbunătăți arhitectura de securitate și pentru a rapidiza aceste tranzacții. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul un minut domnului Polceac. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am sprijinit acest raport, dar Uh, spre deosebire de antevorbitorii mei, aș dori să lansez un semnal de alarmă. Uh, monedele virtuale ar trebui să facă parte complet din sistemul financiar, dar uh, trebuie să fie reglementate în mod adecvat. Orice activitate umană Uh, nu trebuie neapărat reglementată, dar uh, uh, echilibrul sistemului financiar și posibilitatea de a, de a reacționa la consecințe negative pe care ar putea avea um, monedele virtuale este obligația legiuitorului, deci obligația noastră. Efectele, posibile efecte negative ale monedelor virtuale uh, Uh, au fost descrise și uh, suntem de acord cu toții că ele pot fi folosite în activități criminale și au volatilitate uh, ridicată pot crea bule speculative care pot avea un impact negativ asupra sistemului financiar. Deci cer reglementare cât mai rapid în domeniul acestor monede. Keller, și acum trecem la raportul Keller. Domnul Mamichin, un minut. Secretul Eh, În urmă cu câțiva ani, a început criza migrației și de atunci Suedia a primit 170.000 de cereri de azil. Deci eh, e vorba de un număr foarte mare, mai bine de 11.000 la un milion de cetățeni, cel mai mare număr din întreaga lume, nu doar din Uniunea Europeană. S-au luat câteva decizii la Consiliu

Uh, de altfel uh, toate statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a declanșa mecanisme de apărare atunci când se confruntă cu situații de urgență așa cum uh, este în acest caz când este un număr foarte mare de solicitanți de azil și autoritățile nu pot face față. mulțumesc. Mulțumesc. cuvântul acum är väldigt glad att parlamentet har röstat med stor majoritet Mulțumesc. Parlamentul a votat acest raport cu majoritate largă și astfel sprijină Suedia cerând o pauză de un an în programul de relocare a solicitanților de azil din Italia și Grecia. Eu am votat uh, pentru ca să se recunoască că Suedia a primit mult mai mulți refugiați decât ceilalți uh, decât celelalte state membre. Ne aflăm într-o situație de urgență. Trebuie, deci, să oferim această pauză temporară pentru a se găsi un sistem viabil pe termen lung ca să se putem continua să primim refugiați, dar în mod uh, uman, în condiții uh, corecte. Suedia trebuie să continue să fie o țară care să primească refugiați. Suedia va fi întotdeauna o țară liberă uh, care ajută oamenii care au nevoie de ajutor, dar și alte state membre trebuie să-și asume propriile responsabilități trebuie să aplice uh, programul de relocare. Toate cele 28 de state membre. Mulțumesc. Și acum, pentru fluxurile de date transatlantice, are cuvântul domnul Mamikins pentru a treia oară. Transatlantic, satieții. Mulțumesc, domnule președinte. Relațiile transatlantice între UE și SUA și Canada sunt foarte importante, printre cele mai importante din lume, iar volumul financiar uh, este important. 15 terabiți pe secundă, ceea ce depășește numărul de uh, conexiuni cu celelalte regiuni din lume și ar trebui să fie foarte clar că în anul 2014 importul de servicii digitale din Uniunea Europeană a reprezentat 54% din totalul fluxurilor bilaterale, ceea ce înseamnă că acest aspect este cât se poate de relevant în uh, relațiile transatlantice. Așa că eu am susținut acest uh, raport. Este foarte important. Στην επόμενη εκθέση της κυρίας Γκρίφιν έχουμε τέσσερις επεξηγήσεις. Mulțumim. Trecem acum la următorul raport, uh, raportul uh, Griffin Darling. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Sărăcia energetică uh, este, afectează în jur de 50 de milioane de europeni. Peste tot în continentul nostru oamenii se confruntă cu costul de a-și încălzi locuința, ceea ce este inacceptabil. În jurisdicția mea afectează 10% din gospodării. Nimeni nu ar trebui să își închidă încălzirea în timpul iernii, nu ar trebui să aleagă între încălzire și hrană. De aceea am susținut uh, raportul eurodeputatei Teresa Griffin, laburistă, pentru că încearcă să rezolve câteva din aceste probleme și dacă vor fi implementate aceste măsuri, vor exista soluții către, pentru a remedia sărăcia energetică. Există oportunități pentru ca consumatorii să-și găsească uh, contractul cel mai avantajos. Mă uh, contrariază foarte mult că uh, eurodeputații conservatori au mm, votat împotriva uh, susținerii consumatorilor celor mai vulnerabili. Mm, raportul Griffin uh, stabilește un plan foarte clar. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față, Uniunea Europeană își modifică politica energetică, realizează o reformă pentru a avea un sistem descentralizat uh, bazat pe energiile regenerabile. Principalul nostru obiectiv trebuie să fie să putem oferi energie disponibilă pe termen lung Um, la prețuri competitive, dar um, o altă opțiune interesantă este autoproducția de energie, mai ales în zonele mai puțin populate. De asemenea, cetățenii trebuie să poată să-și alegă furnizorul. Pe termen lung, cred că trebuie să facem eforturi pentru a scăpa de monopolurile în domeniul energiei. În anumite țări acest lucru este încă o problemă și, bineînțeles, sprijin aceste eforturi. Doamna Macovei

Uniunii Energetice și susțin crearea unei piețe unice a energiei. Dar să fim foarte prudenți în acest domeniu și să cântărim foarte bine măsurile care sunt necesare la nivel european și ce trebuie să rămână în plan național. Este o sarcină importantă în special pentru Comisie Domeniul acesta uh, e foarte bun, raportul uh, e de apreciat, fiindcă încearcă să sporească competitivitatea firmelor europene, încearcă să o promoveze. De asemenea, apreciez și faptul că se cere transparență mai mult în acest uh, raport. Și raportul încearcă să obțină o piață energetică bine funcțională e importantă și protecția consumatorilor și protecția în fața sărăciei energetice. Un aspect foarte important pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Urmează raportul doamnei Arena și are cuvântul domnul Scripec, un minut. Domnul președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici despre sărăcia femeilor. În acest uh, raport se vorbește despre egalitatea sau lipsa de egalitate între femei și bărbați. Dar de ce să vorbim despre exigențele specifice ale grupurilor uh, în funcție de um, orientarea sexuală? Ehm, dacă se vorbește despre femeile ehm, în, care se confruntă cu sărăcia, trebuie să rezolvăm problemele de, legate de diferențele de salarii, nerecunoașterea ehm, muncii femeilor la domiciliu. Mm, trebuie să se recunoască, deci, toată munca neformalizată a femeilor. Există și exigențe specifice ale mamelor Uh, singure ale femeilor înaintea pensionării și așa mai departe. Trebuie să găsim soluții eficiente la, uh, pentru sărăcia femeilor. Dar uh, nu trebuie să se țină cont de exigențele femeilor doar pentru că sunt heterosexuale, homosexuale, transexuale și așa mai departe. Este trist că um, din inițiativele uh, că se, în loc să se schimb, să se rezolve probleme urgente ale femeilor, se uh, promovează ideologii de gen. Trebuie să luptăm împotriva stereotipurilor, dar nu putem să o facem astfel. De aceea nu am putut uh, vota pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mamikins iespaw paldies jums priekšsēdētāja kungs. eiropas iedzīvotāju starpā sešdesmit četri 4,6. Mulțumesc, domnule președinte. 64 de milioane de femei și 57 de milioane de bărbați din Uniunea Europeană trăiesc în sărăcie. Așadar, numărul femeilor este mult mai mare și acestea sunt mult mai uh, expuse sărăciei și excluziunii decât bărbații. Este vorba de toate vârstele și indiferent de structura de familie. Există și faptul deplorabil că femeilor le este greu să fie active în domeniul profesional. Deci, uh, sugerez ca Comisia să lucreze cât de curând posibil asupra unei strategii globale care să satisfacă nevoile uh, mamelor și taților în ceea ce privește uh, ajutoarele speciale. Vă mulțumesc. Trecem la explicațiile de vot pentru barierele netarifare de pe piața unică. Domnule Mamikins, puteți să rămâneți în picioare, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Țin să spun că în cei 20 de ani de când a fost reformată piața unică, vedem că avem o piață fără bariere tarifare, dar barierele non-tarifare există, din păcate, în continuare și de aceea birocrația trebuie să fie înlăturată, mai ales în ceea ce privește piața digitală, iar calitatea serviciilor trebuie și ea îmbunătățită. În statele membre, adesea, sistemele diferă foarte mult și se ajunge la situația în care scrisorile

se estimează că finalizarea pieței unice uh, uh, pentru libera circulație a bunurilor și serviciilor uh, pentru achizițiile publice economia digitală va aduce peste șase sute de miliarde de euro. mulțumesc. mulțumim foarte mult. mulțumim. la ultimul raport raportul comi și macovei cuvântul Doamna Macovei, încă, încă o dată dumneavoastră. N-ați cerut cuvântul? Bine. Bine. Având în vedere că doamna Macovei nu mai dorește să intervine, am ajuns la sfârșitul intervențiilor și a explicațiilor de vot. Um, înregistrăm totul la procesul verbal și dacă nu există obiecții, Vom transmite rezultatele sesiunii de astăzi mai departe.